colegi, deci înțeleg că pot să încep uh, reuniunea. Aș dori să vă urez bun venit. Haideți să începem reuniunea pentru că avem o ordine de zi foarte încărcată. Primul punct de pe ordinea de zi este chiar adoptarea ordinii de zi. Nu am primit niciun fel de solicitare de modificare a ordinii de zi, deci se va considera adoptată în forma sa actuală. După cum știți, reuniunea este uh, transmisă prin web streaming aveți în proiectul de ordine de zi orarul indicativ. Se poate să mai adaptăm în funcție de circunstanțe. Am să-i rog în orice caz pe asistenți și pe consilieri să fie vigilenți și să-i informeze pe membrii în legătură cu eventualele modificări ale programului. să trecem acum la punctul 2 de pe ordinea de zi. E vorba de uh, aprobarea procesului verbal de la ultimele două reuniuni, 19-20 iunie și 10-11 iulie, anul curent. Procesul verbal se va considera adoptat la sfârșitul reuniunii actuale dacă nu apar obiecții. Aș dori să trec acum la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume adoptarea proiectului de calendar al reuniunii fel de comentariu, iar acum nu se mai pot primi comentarii pentru că nu mai putem face modificări. Anul viitor, în septembrie, noua comisie va trebui să ratifice această agendă. Nu văd niciun fel de comentarii, văd că nimeni nu dorește să ia cuvântul, așadar putem considera că proiectul de calendar al reuniunilor regii pe 2014 este adoptat. Punctul 4 este reprezentat de comunicările președintelui face reuniunile, voi face, mă scuzați, aceste comunicări mâine, după reuniunea coordonatorilor din această seară. În afară de asta nu am nimic de prezentat. Haideți să trecem mai departe. Uh, Haideți să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi vom asculta prezentarea celor patru directori ai principalelor programe pan-europene de cooperare teritorială. Alături de noi, pentru Espan, se află Peter Melby, Mateo Malvani reprezintă Interact, Michel Lamblon reprezintă Interreg 4C și Emmanuel Moulin Urbact. V-aș propune să ascultăm mai întâi cele patru prezentări și după aceea să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Peter, pe lista mea tu ești primul, dar puteți uh, începe în ce ordine doriți. Dacă nu doriți să schimbați, dăm cuvântul directorului ESPON. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei Regii pentru că a invitat uh, cele patru programe ca să prezentăm uh, complementaritățile dintre acestea. În afară de punctul comun evident, și anume că acoperim uh, tot teritoriul european. Eu vin de la ESPON, după cum ați auzit. ESPON este programul legat de spațiu din politica regională UE. Misiunea noastră este să găsim probe ce pot fi utilizate în dezvoltarea de politici la diverse niveluri. Oferim informații paneuropene, și, de asemenea, ce facem noi este motivat de cerințele politice. Avem 32 de state implicate, trebuie să găsim uh, probe în legătură cu situația tuturor acestora și se implică, bineînțeles, și Comisia Europeană. Pentru această perioadă de programare, operăm la un nivel de 34 de milioane de euro din uh, FEDER încă 13 milioane de euro din cele 31 de state participante, printre care Liechtenstein și Islanda. Pentru aceste fonduri avem o perioadă de programare de 7 ani și realizăm mai multe activități. Pe următoarea pagină vedeți că facem cercetare aplicată, avem cam 25 de proiecte care sunt desfășurate de echipe transnaționale în care uh, sunt membrii cei mai buni uh, universitari din Europa. Este vorba de un tip de proiecte foarte promițătoare pe care le realizăm împreună cu grupuri de regiuni, grupuri de uh, orașe, grupuri de ministere și care ne ajută să utilizăm probele obținute. Încercăm să dăm uh, perspectiva europeană anumitor procese politice în curs de desfășurare sigur că pentru a susține toate aceste proiecte realizăm o mici uh, uh, fișe specifice. Deci pot să vă spun că ne maturizăm încetul cu încetul, nu vom reuși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 președinției trecem de la o uh, logică a utilizării de granturi, de contracte, la utilizarea contractelor de servicii. La asta se adaugă și ideea de a modifica um, acordurile instituționale. Uh, GECT, grupările europene de cooperare teritorială, sunt și ele incluse și ar putea deveni beneficiar revoluționară, însă cred că aceste măsuri ar face ca Respond să fie mai operativ, mai suplu și mai competitiv în ceea ce privește oferirea de probe prezentat pe scurt ca fiind acela de a face să crească eficiența, calitatea, impactul și conștientizarea programelor dezvoltăm uh, instrumente inovante de cooperare. Pentru a vă da câteva exemple de activități concrete, voi menționa ceea ce facem uh, la finalizarea programelor. Am început acest, uh, această activitate în iunie la Bruxelles, uh, o întâlnire interesantă, și facem acest, lacra, acest lucru în legătură cu uh, rețeaua autorităților de audit pentru uh, a face față um, irregularităților sau sistemului Viena, de altfel, am avut o ședință pe această temă. EGTC este unul dintre instrumentele pe care le folosim și um, comunicăm informații în legătură cu modul în care pot uh, fi create aceste programe și cum pot fi ele uh, încheiate. Am, avut în, am organizat un seminar în Slovenia pe această 7.6b, care dă posibilitatea regiunilor să coopereze în afara planurilor regionale și anul trecut am organizat un seminar pe acest subiect cu ocazia zilelor porților deschise și exploatăm oportunitățile date de planurile comune de acțiune, um, investițiile teritoriale și posibilitățile oferite de alte cadrul consultării cu statele membre, reprezentanții statelor membre, pentru a discuta uh, posibilități pentru viitorul programelor și abordări macroregionale. În ceea ce privește uh, următoarea perioadă de programare bugetară după 2014, am organizat ateliere privind aspecte operaționale legate de programare, de exemplu la Palma de Mallorca și la Porto, este cea mai importantă activitate uh, a Interact pentru viitor, ideea fiind uh, simplificarea activităților de management și control, oferind uh, soluții armonizate pe baza celor mai bune practici care să poată fi folosite după un model plug and play. KIP. Ce este KIP? Este o bază de dată bazează pe Interreg cu toate proiectele de cooperare teritorială um, din fostul program uh, Interreg, uh, programele de cooperare teritorială um, cu, uh, din cadrul instrumentului de, de preaderare și așa mai departe. Ideea este să nu reinventăm întotdeauna roata în cadrul programelor de cooperare și oferim astfel informații interesante de planificare um, folosind astfel experiențele trecutului. Pentru a vedea câteva cifre, avem în momentul de față aproximativ 100 de, uh, de programe în sistem și până la sfârșitul anului vom avea aproape 10.000 de proiecte în baza de date. Deci, iată, este o bază de date de dimensiuni mari. O activitate interesantă inițiată de noi cu ESPON 2014 deci am inițiat un uh, proiect uh, pilot uh, pentru integrarea hărților ESPON în KIP, în bază de date KIP. Ideea fiind să vedem care sunt hărțile cele mai interesante produse de ESPON care uh, se pot combina cu cuvinte cheie pentru, cercetări, uh, pentru căutările din, uh, din Interact. Um, am organizat un seminar la Luxemburg anul trecut privind rezultatele bazate pe date dovezi și acesta este un instrument interesant uh, uh, în folosirea experienței noastre. Uh, ziua Cooperării Europene um, a fost săptămâna trecută. Am organizat la Parlament pe 10 septembrie activități legate de această zi pentru a îmbunătăți um, conștientizarea cooperării și de către cetățeni mai ales, pentru că este anul cetățeniei europene. Iată încă un motiv pentru a comunica uh, cetățenilor în legătură cu aceste programe. Câteva cifre, pentru că vom evalua unele dintre aceste activități. Um, am organizat peste 100 de evenimente în 30 de țări, cu participarea a peste 55 de programe. Acum, ce ne rezervă viitorul? Interact aș prezenta trei aspecte importante pe care se va concentra Interact 3. E vorba de uh, comunicarea experienței noastre în management și control, adică sprijinirea managementului inteligent, uh, promovarea unor abordări inovante în cooperare, deci uh, activități legate de promovarea inovării și um, legături tematice, promovarea unor concentrat pe strategiile macroregionale, pe noile instrumente de cooperare, pentru a promova o cultură a cooperării mult mai puternică și pentru a capitaliza pe ceea ce am făcut până acum. Și în acest sens aș menționa faptul că um, avem și o platformă de cooperare între cele patru programe coordonăm cu Interreg 4C uh, pentru a vedea care poate fi uh, aspectul legat de, complementare, uh, de complementaritate între platformele tematice. Mă voi opri aici și, bineînțeles, stau la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la orice întrebări. Mulțumesc! Pentru Interreg 4C voi da cuvântul domnului Michel Lombla. departe de Bruxelles și obiectivul nostru este să permitem autorităților locale și regionale să aibă acces la experiența altora uh, pentru a găsi diferite soluții. Deci, prin uh, programe transfrontaliere sau transnaționale, permitem cooperarea la distanță în două domenii principale. Mai întâi, um, inovarea în Plus, uh, Elveția pot beneficia de pe urma acestor uh, programe. Peste 14.000 de autorități locale și regionale uh, au uh, cerut să participe la Interreg 4C. Nu toate au primit finanțare, dar am finanțat, uh, avem peste 2274 de parteneri, autorități locale și regionale, um, care au primit finanțare pentru 204, de, 204 proiecte care acoperă 90% din teritoriul UE și bugetul uh, de 302 milioane de euro a fost repartizat în domeniul inovării și în domeniul mediului, după cum am spus. Care sunt principalele noastre realizări din iunie 2012 până acum? Dacă dorim să vorbim despre viitorul uh, politicii regionale, ne aflăm undeva la mijlocul uh, în ceea ce privește persoane care lucrează în uh, acest domeniu și am uh, uh, identificat 3226 de bune practici, dintre care 252 au fost transferate cu succes. În ceea ce privește îmbunătățirea politicilor locale și regionale, am abordat peste 1250 de politici și am îmbunătățit până acum 262 de politici. În ceea ce toate obiectivele tematice. Cele patru te uh, obiective tematice uh, au fost luate în considerare și dintre acestea uh, Comitetul de Programare, organizat din statele membre și reprezentanții Interreg, am hotărât să alegem patru obiective tematice și se poate face o deci am selectat obiectivul privind cercetarea, dezvoltarea tehnologiei și inovarea, TO1, apoi competitivitatea IMM-urilor, TO3, obiectivul climatic 3, și apoi uh, două pentru mediu, unul privind uh, economia cu emisii scăzute de carbon, obiectivul climatic 4 și obiectivul climatic 6, uh, protecția mediului și promovarea eficienței resurselor. În ceea ce privește modul în care care sunt modalitățile de cooperare, uh, dorim să organizăm platforme de învățare în domeniul politicilor, așa cum se face astăzi la Sevilla, în domeniul inovării. Deci uh, vom aplica acest model obligativitatea de a face transfer de bune practici. Până acum aceasta era recomandată, dar de acum încolo va fi uh, obligatorie această comunicare a bunelor practici. Deci, iată, proiectele selectate vor fi obligate să, să comunice uh, bunele practici, să transfere bunele practici uh, în cadrul programelor de cooperare să Împreună am început să căutăm soluții avansate, durabile, iar participanții au conceput niște planuri de acțiune locale pentru orașele lor pe baza unei abordări participative împreună cu toate părțile implicate. Acest lucru face parte din metoda URBAC. Noi și uh, investim în uh, practici locali, în uh, aleși locali și așa mai departe. Vrem să implicăm oamenii pe baza unei unor cunoaște deja acumulate pentru a dezvolta strategii și acțiuni durabile în orașele lor. Urbac, așadar, este devotat cooperării transnaționale Uh, privind uh, chestiunile urbane. Este vorba de mm, construirea de cunoștințe pentru uh, cei care au decizii și pentru practicieni, pentru îmbunătățirea politicilor de dezvoltare durabilă urbană. Așa cum spuneam, folosim metoda URBACT, care a fost dezvoltată de-a lungul ultimilor 10 ani, adică o perioadă destul de îndelungată. Este vorba de orașe care actorii locali trebuie să fie implicați uh, în pregătirea acestor planuri în grupurile de sprijin urbac, în care, fie că e vorba de ONG-uri, de investiții private, municipalități, uh, toate tipurile de autorități uh, locale. Și ce rezultate avem până acum? 5.000 de persoane din orașe europene de diverse dimensiuni mici, mijlocii, au fost implicate în grupurile de sprijin urban din cadrul țărilor noastre. Majoritatea planurilor de acțiune locală care au fost aplicate, care au fost uh, concepute în orașul respectiv, au fost cel puțin parțial uh, puse în aplicare la um, doi ani după uh, conceperea lor. <clears throat> Am um, construit capacități prin organizarea celor două universități de vară și prin um, programe de formare în limbile naționale. De asemenea, recent am lansat un program pilot pentru aleșii locali, pentru că sunt uh, elemente cheie, fiind vorba de oameni care au decizii la nivel local. De asemenea, am valorizat uh, oraș, rezultatele noastre pentru toate orașele, nu doar pentru cele care au avut șansa de a fi implicate în rețelele noastre. Unii dintre noastre au fost prezenți atunci când am uh, prezentat la 18 iunie 2013 la Bruxelles, ultima noastră publicație intitulată Orașele de mâine, acțiunile de astăzi, um, în care se face o valorizare a metodelor și strategiilor noastre și de șase rapoarte foarte importante pentru orașa astăzi, care se referă la sprijinirea tinerilor din mediul urban, uh, construirea de eficiență energetică, activăm mobilitatea, uh, cum să luptăm împotriva diviziunilor uh, economice și cum să creăm mobilitate. Acum, pentru perioada următoare, vrem să ne orientăm și mai mult pe rezultate, să avem rețele care să se refere nu doar la planificare uh, de acțiuni, dar și să concepem, să facem și implementarea proiectelor de mm, urbane și strategiilor urbane. De asemenea, vrem să dezvoltăm capacități și um, uh, instrumente corespunzătoare. Vrem să facem acest lucru pentru că reprezintă o cheie de succes. De asemenea, vrem să sprijinim uh, colaborarea la nivel de orașe pentru o dezvoltare urbană sustenabilă și ne vom uh, um, coordona um, activitățile cu cele strategiilor naționale pentru orașe. Și ca un fel de um, slogan, aș putea spune că Urba este angajat ca în următoarea perioadă de programare să um, construiască o dimensiune urbană uh, reală pentru orașele europene. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru aceste prezentări, pentru că în teorie știm că există, dar e mai bine să aflăm și cum se întâmplă în practică lucrurile. Un lucru foarte important pentru veți putea face față noilor confruntări prezentate de politici și că veți avea aceeași eficiență ca și, aceeași eficiență ca și până acum. Acum dau cuvântul um, membrilor, întâi Marie de Sanchez Schmidt. Deocamdată trei colegi s-au înscris. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu vă mulțumesc și eu vreau să mulțumesc uh, participanților pentru faptul că au venit până aici și ne-au prezentat activitățile dumnealor. Este vorba de niște programe care sunt foarte importante pentru noi și avem nevoie, într-adevăr, de puțină pedagogie să ni se explice despre ce e vorba și mai ales să se demonstreze eficiența în aceste momente de îndoială pentru Europa. După cum ne dăm seama, aceste patru programe cumva coordonează și uh, ghidează politicile locale, regionale și de, a, de aceea este foarte important să vedem și care sunt rezultatele cantitative, cum uh, s-au reflectat activitățile lor în cifre. Proiectul, uh, bugetul de 450 uh, de milioane nu reprezintă decât 5% din bugetul alocat pentru cooperare Dacă ne uităm la procentajul pentru proiectul ceva la sută. Este vorba așadar de niște resurse destul de limitate și cu toate acestea tocmai ne-ați demonstrat că activitățile dumneavoastră uh, au fost uh, um, eficiente, au uh, dus uh, la rezultate concrete. Așadar, e vorba de o activitate eficientă și demonstrează faptul că activității, că actorii de pe teren sunt interesați de ceea ce le propuneți. Sprijiniți uh, Ă, într-adevăr, punerea în aplicare acestor fonduri ă, structurale, lucruri importante, Espan permite o, bună viziune spațială a frontierelor, lucru rar ă, în, moment, în acest moment. Avem foarte puține scheme de amenajare a teritoriilor transfrontaliere, apoi Interact se referă la toate programele de cooperare interteritoriale și le coordonează, mai ales prin acea de cooperare europeană pe care am lansat-o împreună la Strasburg recent, Interreg 4C, 4C care, care capitalizează pe experiențele regiunilor. Mm, din câte mi-aduc aminte, experiențele respective ne permit să vedem ce s-a făcut în trecut uh, și uh, un model care face o cooperare între orașele aceasta. În ceea ce privește trialogurile pentru ce privește ETC, am văzut că toate instituțiile europene nu au pus sub semnul îndoielii valoarea acestor uh, programe. Competențele, după cum ați văzut, au evoluat uh, câte puțin, mai ales în ceea ce privește urban, care și-a adăugat și dezvoltarea rurală la portofoliul său și cooperarea urban-rural, lucru care a um, stat la baza mai multor discuții. Aș vrea să fac câteva observații. În primul rând, în ceea ce privește Interact, cum se poate evalua impactul campaniei uh, uh, zilei uh, privind cooperarea ce 7.4c, Convenția acolo spune că programele operaționale federează regiuni trebuie să participe, trebuie să beneficieze unor beneficiari din cel puțin uh, uh trei state membre. Cum putem să facem legături între acestea și FEDER? Știți că noi suntem aleși și în cadrul Parlamentului am dorit să ducem uh, mai departe program Erasmus pentru aleșii locali. Ați vorbit despre formări pilot, uh, vorba de, de Comisia Europeană, care după programele pilot au spus că e vorba de niște programe care ar putea să ducă la o inițiativă. Nu știu cum ați putea, ați vedea angajamentul aleșilor în schimbul nostru de experiențe și de bune practici. Mersi, marie Mulțumesc, marie Vreau să vă reamintesc că din partea Comisiei Europene avem uh, doi uh, reprezentanți, un șef de unitate și un uh, adjunct. Puteți să îndreptați întrebările și lor. Acum, Lambert Van Nistelrooy, mulțumesc pentru această prezentare și pentru posibilitatea de a dezbate pe situația actuală a lucrurilor. De asemenea, sugestia de a implica și comisia este una foarte utilă. Am ascultat starea unei Barroso acum două săptămâni și ceva m-a frapat în aceasta. Singurul uh, cuvânt pe, despre care putea să vorbească, singura sintagmă, era coeziunea socială. Asta a tot spus cu privire la 2020. Dar dacă uh, ne gândim mai bine, trebuie să vorbim și despre cooperarea teritorială, despre inovarea instrumentelor prin intermediul diferitelor programe pentru a dezvoltare și în dezvoltare regională. E bine, aceste aspecte nu apăreau în discursul dumnealui. Deci activitatea noastră nu era inclusă în discursul respectiv, Iată, veniți cu niște rapoarte uh, minunate, dar unde ajung acestea? Într-un birou, într-un sertar, pe undeva? Trebuie să ajungă la liderii noștri, la liderii Comisiei Europeană. Iar să... Iată un lucru important. diferiților uh, actori uh, vorba de un nou regulament care va începe să fie aplicat. Uh, trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiți. Uh, instrumentele financiare pentru că vă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 Comisia este cea care propune alocarea pentru aceste programe și nu statele membre. Președinte, cel puțin despre ESPON, este un tip de exercițiu care trebuie să fie continuu. Trebuie să construim tendințe pe termen lung. Și deci e normal să beneficiem de stabilitate inclusiv în, în finanțare. Avem programe pe șapte ani, perioade de finanțare pe șapte ani și nu se știe 50-50, pentru că e posibil să vii cu toată, toată informația și cunoștințele, însă și beneficiarii trebuie să fie pregătiți să proceseze aceste informații și să le introducă în procesul politic, ca să se și vadă. Suflă tot felul de vânturi politice, ca să spunem așa, deci uh, și aceste regiuni pentru cinste știți că aceste programe reprezintă 1,5 la mie din fondurile totale privind uh, coeziunea teritorială. Noi putem face multe lucruri, însă reprezentăm o parte foarte mică din cele 325 de miliarde cât este bugetul total. Noi avem multe exemple uh, care pot dovedi un buget și viceversa. acțiune, ca Așadar, statele membre pregătesc uh, reacții la extinderea sferei de aplicare. Ne bucură cele menționate de domnul Mula în legătură cu proiectele pilot pentru reprezentanții aleși și Parlamentul European structurilor locale din orașe, care, persoane care trebuie să pregătească planuri de acțiune. Deci, cred că ar fi foarte util și sper să se uh, continue în următoarea perioadă de programare. În ceea ce privește continuitatea și reacția la noile provocări, cred că am găsit uh, un echilibru. Avem experiențe foarte bune cu programele actuale și provocări noi trebuie să se adapteze la uh, dezvoltarea urbană mai integrată și deci Urbact trebuie să realizeze o campanie de conștientizare și să amelioreze capacitățile cu privire la primirea de granturi. În ceea ce privește dimensiunea politică a liderilor noștri, s-a vorbit despre incluziunea socială, încercăm și de asemenea Parlamentul încearcă să promoveze și să promovăm o abordare integrată, o abordare holistică. Cred că ar fi cea mai bună soluție și astfel am putea să uh, susținem și programele cele mai importante pe care le avem, inclusiv programele din orașe. Pentru că s-a mai întâmplat în slabă din cauza erorilor de politică. În unele state membre se... nu s-a pus accentul pe incluziune mult timp și ar trebui să învățăm de aici și să transmitem această experiență și altor state membre. e ocazia ca cele patru programe să facă schimb de experiențe. Cred că ar fi o șansă foarte bună să uh, se prezinte ce s-a realizat și ce se va mai face pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Dacă nu mai sunt întrebări și nici comentarii, atunci încheiem acest punct. Vă mulțumesc încă o dată! Mulțumesc foarte mult și aș dori acum să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume avizul pregătit de Andrei Covacev privind cadrul financiar multianual 2014-2020. Andrei, știți, comisia noastră va fi poate singura care își va transmite un aviz privind uh, raportul de la bugete um, pentru politica de coziune pentru următoarea um, perioadă bugetară. Această politică reprezintă o treime din bugetul european, de aceea este important să ne explicăm, să ne exprimăm. Și uh, scurta justificare la că știți foarte bine că procedura nu ne permite decât să spunem da sau nu. Important este ca politica să răspundă așteptărilor cetățenilor europeni și să respecte condițiile din rezoluția Parlamentului European din iulie în legătură cu acordul politic privind cadrul financiar multianual. În septembrie anul trecut, comisia noastră a căzut de acord că în următoarea perioadă de programare bugetară, politica de coeziune trebuie să reprezinte un instrument important pentru uh, locuri de muncă și creștere, dar pentru asta finanțarea trebuie să rămână cel puțin în nivelul din perioada 2007-2013, care este nivelul minim posibil pentru finanțare sănătoasă. De aceea subliniez faptul că reducerile uh, făcute la toate uh, plafoanele din CFM și mai ales cele pentru coeziune sunt problematice și pun în pericol obiectivele din strategia UE 2020 la nivel de coeziune teritorială și socială. De aceea, nu știm dacă politica de coeziune va, primi, va permite uh, integrarea tuturor regiunilor europene în piața unică și se pune în pericol solidaritatea europeană. Dar situația este cum este și pentru a respecta voința Parlamentului recomand să ne dăm acordul Dacă nu, vă voi confruntați cu incertitudinea bugeturilor uh, anuale. Dar nu e sigur că uh, se vor atinge obiectivele politicilor europene cu acest buget. Pentru că punerea în practică a politicilor cu acest buget uh, reprezintă un uh, risc. Aceasta este realitatea. Și lucrurile au mers cum au mers de la început doua rundă de negocieri și nu s-a ajuns la un acord cu Consiliul și Comisia în legătură cu temeiul juridic, mai ales în legătură cu puncturile, punctele care se regăsesc și în regulamentul privind CFM. Acest lucru înseamnă că nicio, niciuna dintre precondițiile Parlamentului să pregătească un raport favorabil, deci de, de um, acord, dacă rezoluția Parlamentului din iulie privind acordul politic privind CFM va fi respectată. Mulțumesc colegilor pentru cooperare, pentru contribuția lor uh, la dezbaterea privind CFM, la trilog și sperăm că în interesul Parlamentului și în interesul Mulțumesc. care cuvântul domnul Stavrakakis pentru socialiști. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc domnului raportor pentru acest aviz. Nu am nimic de adăugat la ceea ce uh, s-a inclus la proiectul de aviz. Doresc doar să subliniez faptul că din momentul în care o condiție fixată de Parlamentul European în rezoluția sa din 3 iulie în legătură cu acordul politic Mulțumesc! Because we know that the parliament Ivo Godmanis. Mulțumim. Mulțumesc. Știu că echipa de negociere a Parlamentului este de acord cu Consiliul în legătură cu faptul că cifrele principale nu mai pot fi schimbate. Aceasta este, cred, um, atmosfera gesturilor Parlamentului, dar să nu uităm uh, rezerva de 7%. Și uh, vă invit să acordați atenție în avizul dumneavoastră la această rezervă de 7%, pentru că această rezervă poate schimba, practic, sumele pentru politica de coziune pentru următorii șapte ani. Și, cel puțin, niciodată și deci acordul, uh, uh, nu știm practic ce se va întâmpla, există um, rezerva, există um, condițiile macro, adică Parlamentul a spus foarte clar că nu poate fi de acord cu orice și la trilog nu uh, trebuie să spunem că avem aceste condiții de pe 3 iulie. Dacă nu adresat Comisiei pentru Bugete uh, putem să impactăm aceste negocieri. În scurta justificare am încercat să menționez, să, să prezint situația generală și totuși în până la urmă propun să spunem da, ne dăm uh, acordul în cadrul acestei proceduri uh, și sperăm că ca rezultat al trilogului se vor regăși se vor fi soluționate pozitiv toate aceste Dr. Georgios Sardakakis ne va vorbi despre vizita la Chiruna. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, principalul obiectiv al vizitei delegației noastre la Chiruna a fost să vedem cum se aplică politica și cum fost cu mine la Chiruna dacă au ceva de adăugat. Thank you. I don't know if anybody else would like. Mulțumesc. Nu știu dacă mai dorește cineva să spună ceva despre vizita în Suedia. Dacă nu, trecem la următoarea delegație. Domnul Winkler nu e, nu e prezent. Constanțe, poți să ne spui ceva despre vizita în Corsica și în Sardinia? Da, foarte pe scurt. Aveți cu toții raportul și aș dori să mulțumesc uh, deputaților din Corsica și din Sardinia pentru susținerea ei posibil această călătorie foarte interesantă. Am reușit acest, uh, această cooperare nu a început să funcționeze de mult și a fost foarte fost voi vorbi mai târziu și cu ceilalți. cel puțin la Berlin, aceste practici deja există și că nu e vorba de cantitatea de bani disponibilă în uh, FSE, că este nu știu cât la sută sau 35% sau cât vine de la FEDER, ci important este suprapunerea, uh, utilizarea combinată pot să funcționeze instrumentele noastre în sinergie, în complementaritate. Și unul dintre învățămintele, unul dintre învățămintele pe care am tras de aici este faptul că abordarea multifond, sinergiile, uh, e bine, acestea sunt aspectele foarte importante. Nu uh, procentele. Dacă ai 35%, dar nu se face cooperare în anumite părți ale municipalității respective, tot nu ajungi la rezultatele respective. Și cred că raportul acesta privind viza la Berlin poate să fie folosit pentru a spune că practicile acestea folosite la Berlin sunt de luat în considerare în uh, elaborarea motorilor noastre direcții. Mulțumim, domnule Luhan. Totul ce spune uh, Lambert uh, și mă bucur că se apreciază această necesitate de a lua ca exemplu de bune practici astfel de investiții. Nu aș vrea însă În ceea ce privește documentul acesta pe care colegii îl au deja, cred că este vorba de un raport destul de important. Cu toții am lucrat foarte bine, foarte mult pe mm, dosarul CFM și regulamentele mm, adecvate și cred că în curând vom putea să ajungem la un acord astfel încât anul viitor să poată începe noua rundă de programe. Dar, desigur, de îndată ce ne încheiem noi activitatea, este foarte important ca și statele membre și regiunile să-și înceapă și am încercat să subliniez aici unele dintre acele Nu, nu ne putem aștepta să fie vorba de aceeași uh, invitația de a discuta um, starea de pregătire a perioadei următoare de programare în Europa. Am pregătit câteva diapozitive, sunt în engleză pentru a fi mai ușor de urmărit. Eu o să avem o sumă de 1,2 miliarde de euro, deci cam 171 de milioane de euro pe an pentru FSE și FEDER. Este uimitor șapte state membre și cooperarea este foarte importantă. Noi considerăm că este un subiect esențial în Austria. Iată, pe scurt, aici un grafic ca să vedeți uh, despre ce relație este vorba. Ideea principală este că vorbim despre programe mici. În uh, perioada trecută, aceste programe au fost uh, împărțite pe cele 9 la se pune întrebarea ce lecții am învățat. O idee clară este că în această perioadă au fost promovate uh, zonele mici, s-a dorit uh, introducerea unei flexibilități oarecare, însă în a uh, derivat de să avea da, în um, iunie sau iulie să se meargă spre un singur program, ceea ce sigur că are o influență deosebită asupra pregătirii. Mai departe, administrației, administrării programelor. Aici vor exista modificări uh, substanțiale. În ceea ce privește acordurile de parteneriat și programele operaționale, acordul de parteneriat a fost numit Strat AT 2020 în Austria, încă din perioada anterioară că de la vârf spre bază vin uh, cerințele, iar de la bază spre vârf vin uh, elementele ce derivă dintr-un proces de discuții foarte extins. După cum vedeți, am avut 15 focus grupuri, 3 foruri publice, 2 consultări publice. Primul proiect a fost prezentat în iunie, a fost făcut public, ce se va realiza și consultarea interservicii cu Comisia și uh, Austria are obiectivul ambițios de a încheia uh, proiectul final până la sfârșitul anului. Însă, sigur că va depinde mult de consultările pe care le vom avea. Foarte pe scurt, încă ceva, când ne uităm la volumele pe care le-am numit eu la început, finanțare dintr-un singur fond, nu sunt programe multifonduri, 4-5 e vorba de un program uh, FSE pentru regiunile de tranziție în proces de discutare. Avem cele șapte programe CBC de cooperare transfrontalieră și, sigur, uh, programul FEADR și cel pescuitului. Procesul de pregătire a programelor operaționale merge înainte, dar este în urmă față de calendarul previzional, mai ales comparat cu perioada anterioară. Printre alte deciziile în domeniul FEDER. Obiectivul este ca până la sfârșitul anului, respectiv în primul trimestru 2014, să avem planurile făcute. E foarte important pentru programele de dezvoltare din spațiul rural, unde dori să mă mai refer uh, la un lucru menționat și în raport, este vorba de dimensiunea teritorială și introducerea de noi instrumente. Aici, în uh, Austria, există oarecare rezervă, dată fiind utilizarea acestor instrumente și evaluarea experiențe foarte bune prin această metodă în dezvoltarea regională și nu se dorește aici neapărat introducerea de instrumente noi. Sigur că CLLD va trebui să fie implementată în spațiul rural, unde este un program un lider. Mai există discuții în legătură cu instrumentele financiare național, dar și de uh, două fonduri regionale. Și avem experiență de implementare din perioada actuală. Provocări și blocaje este foarte clar că există un blocaj provocat de uh, paralelitatea dintre cele două perioade, și anume acum vorba și de mai multe niveluri aici, nivel național, regional și uh, un mare blocaj este provocat de insuficiența de personal. O altă problemă ar fi complexitatea crescândă a nivelului reglementativ. E nevoie de un proces decizional în interiorul Austriei pentru clarificarea acestei uh, agende de Apoi, sigur că este nevoie și de uh, o comparație cu perioada anterioară, unde lucrurile au mers destul de lin. O mare, o mare întrebare, un mare semn de întrebare pentru programele din Austria este legat de dreptul concurenței din Uniunea Europeană. Acesta prezintă constrângeri suplimentare cealaltă parte se creează o mare nesiguranță în ceea ce privește posibilele interpretări. Per total, este vizată întrebarea cât de pregătiți suntem pentru noua perioadă. Și noi constatăm că um, um, autoritățile implicate sunt mai recalcitrante și la fel și participanții ceea ce pune în pericol programele. În uh, ultimii ani, în, ultimii, în ultima perioadă, s-a construit ceva, însă acum există o, o atitudine de reticență și cred că ar fi nevoie de motivare pentru activarea tuturor participanților. Trebuie sigur să ținem cont și de bugetele naționale pe care ne vom putea baza. Încă ceva pe scurt, coeziunea teritorială și regulile statelor membre implicate și până la urmă ce mai rămâne, până la urmă este cel mai mic numitor comun și un sistem de implementare foarte, foarte complicat. Din perspectiva austriacă e vorba de programe care nu sunt foarte mari ca volum. Per total, e vorba aici de un proces de pregătire foarte ambițios și intensiv combinat cu o de reforme, mai ales în cadrul FEDER, însă mai există și o altă realitate, o părere împărtășită de actorii austrieci, și anume că echilibrul între controlul necesar, mecanismele de verificare, mecanismele de control pentru raportare și o acest echilibru este uh, destabilizat. Ar fi nevoie să se dea un nou avânt politicii de coeziune, pentru că deocamdată și la cam pierdut. Și acesta este nucleul uh, de care trebuie să ținem cont în perioada de pregătire. Vă rog să mă scuzați acum pentru acest desen. Am făcut o comparație cu o familie de castori. Și familia de castori, iată că a început uh, 295 este stat membru și primește fonduri structurale și participă la fondurile structurale. A început, cum spuneam, familia de Castor să construiască un dig. Austria și-a adus contribuția harnică. Familia de Castor e foarte implicată. Fiecare face tot ce poate cel mai bine, după cât se pricepe și riscă să apară aici o problemă face apa. Din perspectiva austriacă e foarte complicată toată reglementarea. Sigur că familia de castori uh, e formată din membrii familiilor austriece, contribuțiile de la nivelul intern sunt foarte importante, însă familia depinde și de cei din exterior. Am încercat, deci, să spun nu doar lucruri pozitive, ci să pun și accentul pe provocările cu care ne confruntăm și sigur că vă stau la dispoziție pentru discuție. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Hübner a trebuit să ne părăsească pentru vreo 20 de minute, așa că o înlocuiesc puțin. A doua prezentare este a lui Peter Ryland, director adjunct pentru performanța și finanțarea programelor, oficiul Gale aștept uh, să apară primul slide, pentru că despre castor nu știu cât pot să vă spun. Mulțumesc! Încă o dată vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o dați să vă prezint experiența noastră. Sper că vă va fi de ajutor. Mai întâi, uh, această poză din uh, orașul Port Stobert, poate unii îl cunoașteți, este un oraș industrial între dealuri și mare, în sudul țării Galilor și prezintă o provocare, dar și o oportunitate pentru fondurile europene în țara Galilor. Provocarea este să facem față a 10 ani de declin intervenție industriei grea, dar oportunitatea este că mediul rural, cel maritim și cel industrial sunt foarte apropiate și există oportunități create de această apropiere. Iată țara galilor. și în perioada actuală și în următoare. Și aici vedeți câtă finanțare am primit, cam 90% este pentru vestul țării Galilor și voi. Um, poate uh, observați că numai din 99 avem uh, o adunare parlamentară la Cardiff. Ambițiile noastre pentru următoarea perioadă de finanțare sunt ele au fost uh, stabilite de miniștri Fondurile europene, în general, suscită interesul forțelor politice, dar și uh, al mass mediei în uh, țara Galilor. În primul rând, nu dorim să mai venim și peste șapte ani să vă spunem ce dorim să facem cu acești bani. Dorim să trecem de asta. Integrarea este foarte importantă comercialului uh, este esențială pentru noi. Trebuie să îmbunătățim accesul la fondurile sectoriale pentru a le alătura celor structurale. Și o altă ambiție a noastră este, deci, îmbunătățirea accesului la fondurile sectoriale. Altă ambiție este simplificarea. Dorim o experiență mai bună pentru beneficiari și uh, dorim uh, să îmbunătățim uh, folosirea banilor în, uh, la începutul perioadei. Iată care sunt obiectivele noastre. Și, bineînțeles, vom presa și autoritățile vor fi cu ochii pe noi, pentru că interesul e mare. Iată ce a mers bine, pentru că ne pregătim de ceva vreme cu sprijinul Comisiei, încă de la început, parte importantă a procesului a, fost uh, tocmai comunicarea cu Comisia uh, pentru a testa modul nostru de gândire uh, și pentru a ne asigura că nu ne vom confrunta cu surprize. Am căzut de acord cu Comisia că în, parteneriat, în acordul de parteneriate cu Regatul Unit se va prevedea un capitol special pentru țara Galilor, care să ne, previ, ne permită aproape o independență față de restul Regatului Unit, chiar dacă acordul de parteneriat cooperat activ cu administrația de la Londra în pregătirea acordului de parteneriat. Am uh, făcut o evaluare a modului în care am funcționat în uh, uh perioada uh, bugetară actuală. Lucrurile funcționează, funcționează. Am avut uh, două programe pentru estul și pentru vestul țării Galilor avut uh, un program pentru pescuit, care face parte din uh, programul britanic pentru pescuit și am avut programe pentru uh, zonele rurale. Și am realizat o consultare la diferitele faze și am anunțat foarte clar care sunt prioritățile pentru ca oamenii să știe în ce direcție mergem, să înceapă încă de acum planificarea și să știe cine ce face și unde vor avea loc intervențiile guvernului central, dar uh, și ale partenerilor, care vor fi parteneri în diferitele sectoare. Um, am realizat o consultare comună pentru diferitele uh, programe din uh, fondurile europene, deci am făcut o consultare unică pentru diferitele fonduri și am evaluat proiectul pentru a ne asigura că obținem rezultate, că avem procesele necesare și instrumentele necesare pentru a avea succes. În ceea ce privește integrarea, avem uh, un comitet unic de monitorizare a programelor pentru aproape toate fondurile, adică Fondul pentru Dezvoltare Rurală, um, Fondul pentru Dezvoltare Regională uh, și ne ocupăm momentul de care discută cadrul uh, priorităților economice este important și ne ajută să identificăm evita și da proteja beneficiarii. de vedere tehnic, uh, se vor, uh, chiar pe un, uh, pe un singur plan știți care sunt proiectele care funcționează, care sunt instrumentele care funcționează, de ce nu continuați așa? Ah, da, bineînțeles, vom folosi uh, lucrurile care funcționează, pentru că astfel putem uh, pune în aplicare proiectele rapid în uh, perioada următoare de planificare financiară. Dar uh, poate ni se vor adresa și persoane care nu vor avea uh, niciun fel de experiență Deci, există sectoare care încă nu au beneficiat prea mult de fondurile europene și care ar putea beneficia uh, de acum încolo. Care sunt riscurile? Nu cunoaștem suficient de bine cadrul de reglementare, mai ales în ceea ce privește fondurile pentru dezvoltare rurală. Deci există riscuri în momentul în care uh, se fac proiecte uh, să mm, ne confruntăm cu dificultățile legate de reglementare. Nu trebuie să uităm că avem Resource și stafful se ocupă de acestea pentru uh, a încheia anumite proiecte și uh, gestionarea două programe în același timp uh, este o provocare din punct de vedere al resurselor. Nu știm care va fi impactul bugetar, impactul reducerilor bugetului și apoi se pune și o problemă legată de ajutoarele de stat și regulile de achiziții publice. Dar este o ambiție noastră aceea vom face formarea necesară pentru a înțelege aceste reguli de achiziții publice care pot să influențeze întregul parteneriat. Trebuie să le înțelegem foarte bine uh, pentru a înțelege cum uh, se poate gestiona mai bine proiectul. Iată care sunt principalele aspecte. Eu sunt Peter Ryland și uh, putem, bineînțeles, discuta despre orice vă interesează. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă uit acum la raportorii din Cornelia Ernst, apoi domnul Gudmanis. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu, doar doi colegi. Cornelia mai întâi. Vielen da, Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să spun că în, din inimă înțeleg despre ce este vorba, dar pe de altă parte nu sunt de acord. E foarte bine să se analizeze pregătirea în același timp constatăm că, într-adevăr, totul e doar în faza de pregătire peste tot și deci nu se cunosc bine detaliile. Dacă dorim ca acest exercițiu să dea roade, ar trebui să definim mai bine obiectivul, ce anume dorim să obținem prin aceste raporturi. Ce dorim, de

exercițiu cerințelor comune. Comisia absorbit o existe un document semnat de Comisie și de statele membre privind fondurile suplimentare. Sunt mulți bani. Mulți, mulți bani. Să zicem 15% pentru tot pachetul ar reprezenta bani naționali, însă guvernele sunt obligate să ofere investiții paralele. Și dacă ar începe să financeze proiecte direct de la 1 ianuarie, păcate vreau să mă um, prevalez de timpul meu de vorbire. Mulțumesc, Lambert. Ce lipsește din scenariul domnului Godmanis este faptul că în 2014 mai avem și alegeri pentru Parlamentul European, pentru Comisia Europeană, pentru președintele Comisiei Europene, plus președintele Consiliului. Așadar, va fi vorba de o întârziere suplimentară. Adică, e vorba de un fel de scenariu kafkaesc. Dar, pe de altă parte, vreau să salut contribuțiile celor doi vorbitori, însă aș spune, pe șleau, că ambele sunt cumva atipice pentru statele de coeziune, care sunt beneficiarii principali ale fondurilor. Din două motive. Pe de-o parte, trebuie să ne asigurăm că stadiul de pregătire al statului, uh, uh, a statelor membre va da un răspuns clar uh, pentru acordurile parteneriate, adică trebuie să se asigure state membre că aceste parteneriate sunt conforme cu angajamentele Parlamentului European. Acest lucru nu este clar în acest moment. Pe de altă parte, cum să ne asigurăm că abordarea integrată va fi pe deplin exercitată de către statele membre și ni se spune că gratis în Austria, fel este foarte bună în Austria, pe când în țara Galilor e așa un fel de variațiune pe această temă. Și apoi o altă întrebare ar fi cum să exercităm abordarea multifond și în legătură cu acest lucru gestionarea proiectelor cu mai multe fonduri. Adică cum să ne asigurăm că în punerea de aplicare a proiectelor care au finanțare din mai fonduri nu vor apărea obstacole sau cel puțin că vor exista îmbunătățiri astfel încât să se facă clară diferența între situația curentă și cea din viitor. Și, în final, mi se spune de către cei doi uh, vorbitori, lucru foarte important, că este esențial să se uh, îmbunătățească capacitatea instituțională și administrativă. Acesta este principalul învățământ pe care trebuie să-l tragem din experiențele trecute și este un mesaj esențial pentru viitor. Însă, Aici, ambii vorbitori vorbeau despre complexitatea noilor proiecte. Ce trebuie îmbunătățit uh, la nivel de stat membru pentru a putea să se pună în aplicare niște proiecte cu o complexitate deosebită, cum ar fi facilitatea conectarea Europei. Nu este clar din aceste două contribuții și închei prin a, încep, prin a ruga pe domnul uh, Bogdan să ne spună următoarea întrebare. Să ne spună să ne, vreau să rog să uh, aducă niște contribuții despre ce e de făcut pentru a se pune în aplicare în toate statele membre ceea ce s-a menționat în tot pachetul de coeziune pe marginea căruia am lucrat atât de mult până acum. Mulțumesc foarte mult. Victor, mulțumim foarte mult. Doamna Maleci. Hello, good day. Bună ziua să vă împărtășesc o experiență din uh, Croația, din Zagreb. Pe 20 septembrie am organizat uh, o conferință acolo, unde au participat reprezentanți din Letonia, Slovenia, din partea Comisiei Europene. Am discutat uh, problemele apărute în punerea în aplicare a politicii de coeziune și am ajuns la multe concluzii voi încerca să vă prezint câteva dintre acestea. Una dintre ele se referă la consultările eh, publice și la parteneriate ca principiu de bază al politicii de coeziune și toată lumea este de acord că e foarte important să se implice eh, partenerii locali și toate autoritățile guvernamentale în punerea în aplicare a documentelor strategice, mai ales eh, dacă ne gândim la specializare inteligentă și la mm, precondițiile ex ante, pentru perioada până în 2020 și toată lumea a spus că, de fapt, există probleme legate de faptul că, pe de-o parte, e nevoie să se aplice uh, principiul de parteneriat, iar pe de altă parte, consideră că sunt uh, în urma calendarului în pregătirea documentelor strategice și atunci uh, scopul ar fi să se uh, Comisia Europeană, pentru că întârzierile în elaborarea acestor documente um, strategice reprezintă un invitațiilor noastre de la conferință. În acest sens, e nevoie de o cofinanțare și prefinanțare a proiectelor. Unele state au menționat faptul că, pe de-o parte, există o procedură pentru deficitul excesiv din cauza crizei și așa mai departe și niște recomandări uh, specifice fiecărui stat, date de uh, comisie în cadrul semestrului european și uh, care includ consolidare fiscală și măsuri de austeritate soluționat sugestii pentru pregătiri și mie mi se pare că acestea nu reflectă neapărat, uh, acestea nu reflectă neapărat modificările pe care le facem noi în cadrul uh, trialogurilor. În statele membre se citesc, uh, se, se citește acest document de poziție al Comisiei. De asemenea, se citește ce facem noi în cadrul trialogurilor. Și aceste lucruri uneori nu, se, mm, nu sunt coerente în aceeași um, linie. Vă rog um, Comisia să actualizeze acest document de poziție, pentru că unele modificări um, s-au făcut și ele, iar documentul nu corespunde cu regulamentul în forma pe care o negociem acum. Și întrebarea pentru expertul uh, austriac. E foarte interesant faptul că în acest moment uh, ați uh, hotărât să aveți un singur program și nu central. Dumneavoastră ați propus, din contră, un program pentru întreaga țară. Nu știu, poate am înțeles eu greșit, dar sunt foarte interesat să aflu care ar fi motivul din spatele acestui, acestei decizii. Domnul președinte, nu mai văd alți intervenienți? Ma da, domnul Vlasac. Mulțumesc. Mai am doar câteva observații, pentru că mi se pare că ar fi interesant să avem niște comparații legate de situația curentă a negocierilor uh, legate de aceste acorduri de parteneriat pentru fiecare stat în parte, care să uh, includă și informații referitoare la ITI-uri. Pentru că e interesant că nu avem deloc informații cu privire la aceste proiecte interesante și importante. Domnul președinte, Lambert, mă specializarea inteligentă și la aceste condiționalități exante. N-am auzit nimic despre acest lucru, despre modul în care se reunesc diferite programe, diferite regiuni pe teme specifice. Aici vorbim despre 25 de milioane de euro dotări FEDER și din uh, perspectiva administrativă, din perspectiva de impozitare, acest uh, lucru corespunde și noilor vom rămâne la un singur program, însă uh, și impozitarea descentralizată aparține landurilor și, de asemenea, colaborarea în domeniul finanțării. Iar abordarea este una de la bază spre vârf, după cum spuneam. Ce așteptăm noi este să se simplifice totul, inclusiv uh, impozitarea. Al doilea punct, uh, în legătură cu specializarea, Întotdeauna în această discuție se interpretează totul până la cea mai mică virgulă. În Austria, la nivel național, există o strategie specifică și în fiecare land există o strategie specifică pentru inovare și dezvoltare. După părerea noastră, sistemul este unul foarte foarte bine, după părerea noastră, să se aplice și la programele specifice și la strategiile naționale. Când se analizează toate detaliile, de exemplu, când ne uităm la tabelul Comisiei Europene, sigur că putem discuta mult și bine, însă, fundamental, considerăm că îndeplinim standardele pentru că, de-a lungul anilor, am și uh, întrebările dumneavoastră. Voi încerca să răspund pe cât posibil. Ceea ce privește specializarea inteligentă, aceasta oferă un set de priorități care ne ajută pe noi, autorități de management, uh, să evaluăm un proiect uh, și anume contribuția sa, care este diferența um, care se poate obține în urma acestui proiect. Este vorba de o prioritate ne concentrăm sau nu pe lucrurile cele mai importante. Deci, lucruri cum ar fi strategia pentru inovare este foarte importantă pentru noi sau cadrul um, de uh, stabilire a priorităților la nivel economic. Acesta va face parte din uh, procesul nostru de selecție. Deci, în momentul în care evaluăm proiectele, acesta va fi primul test. Care va fi contribuția acestui proiect? Uh, cum vor avansa prioritățile cu ajutorul acestui proiect. În ceea ce privește calendarul, într-adevăr, el este unul, termenele sunt, sunt strânse, ă, am dori să fim mai avansați, dar sperăm să adoptăm proiecte la începutul anului 2014. Va fi oare posibil să se cheltuiască deja fondurile în prima zi din 2014? Probabil nu, ă, dar oricum dorim să avansăm cât mai rapid fiecare administrație va trebui să își cântărească lucrurile la începutul lui 2014, pentru că exist, pot exista tot felul de piedici, tot felul de lucruri care riscă să creeze întârzieri. Dar eu cred că trebuie să evaluăm cât de grave pot fi aceste piedici, uh, cât ne pot întârzia și așa mai departe, pentru că fondurile sunt disponibile de la 1 ianuarie. Deci proiectele trebuie evaluate uh, așteptându-ne că lucrurile se vor uh, rezolva. Și noi trebuie să încercăm să permitem proiectelor să înceapă cât de repede. În ceea ce privește acordurile de parteneriat, acesta este un potențial obstacol în țara Galilor, pentru că nu controlăm acest acord de parteneriat, pentru că este semnat la nivel de stat membru. Deci, obținut un capitol pentru țara Galilor, dar nu putem dicta calendarul, nu putem să ne asigurăm că totul va fi gata. Dar dacă um, am pus toate piesele puzzle-ului uh, ca un fel de joc de domino, dacă cade unul dintre aceste, una dintre aceste piese, cad toate. Eu cred că trebuie să, trebuie să comunicăm cu parteneriate autoritățile locale, universitățile și așa mai departe, toți trebuie să înțeleagă uh, încotro ne îndreptăm, toți trebuie să se pregătească, să-și asume parte din riscuri, dar riscuri modeste, pentru că totuși trebuie să, uh, că vor ști cum va arăta acordul de parteneriat când va fi semnat. Apoi, uh, finanțarea din surse multiple. Știu că este un subiect care suscită, suscită interes și diferite administrații au, au experiențe diferite cu finanțarea din, uh, diferi, din surse diverse. În uh, perioada 2000-2006, în um, țara Galilor, de exemplu, un proiect pentru îmbunătățirea Rudolf Maneian în uh, New Initiative uh, în legătură cu um, finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională. Ian este cu siguranță foarte interesat. Acum aș da cuvântul reprezentantului comisiei, doamn, reprezentantei comisiei, dacă dorește să facă câteva comentarii. Da, s-au pus câteva întrebări în legătură cu modul în care comisia este pregătită pentru această nouă perioadă pot să-l asigur pe domnul Cotmanis că Comisia este gata să acționeze cât se poate de rapid. Ne-am uh, modificat procedurile interne, le-am simplificat pe cât posibil pentru a transmite avize statelor membre dacă e nevoie de observații înainte de aprobarea unui acord de parteneriat și apoi pentru a aproba aceste acorduri de parteneriat cât de repede e posibil din punct de abordarea diferitelor servicii ale Comisiei. Am amintit statelor membre faptul, faptul că pregătirile iau timp. Le-am amintit acest lucru de la începutul 2012. Le-am trimis scrisori și Comisia a transmis diverse mesaje politice care au fost ce privește pregătirea documentelor de poziție, acesta a făcut parte uh, din acest proces de pregătiri uh, pentru a uh, determina statele membre să stabilească prioritățile. Aceste documente au fost rostite la timpul lor și toți negociatorii și chiar președintele Comisiei ne-a cerut să adoptăm cât mai multe acorduri de parteneriat până la sfârșitul anului și pe cât posibil toate până la sfârșitul mandatului Comisiei. Și chiar dacă există întârzieri în implementare, noi încercăm să facem tot ce ne este în putere pentru a respecta acest calendar. Dar și calitatea este importantă. Nu trebuie să ne grăbim în detrimentul calității. Deci, dacă se adoptă aceste uh, acordul de parteneriat mai devreme sau mai târziu, cu o, cu o diferență de câteva luni de zile, până la urmă nu contează, având în vedere că acestea sunt programe pe 10 ani. Deci substanța, calitatea este foarte importantă și dacă acordul nu este suficient de bun în nivel de calitate, trebuie să, um, ca alături de statul membru, să încercăm să îl îmbunătățim înainte de a-l adopta. Deci trebuie să înțelegeți că încercăm să acționăm rapid, dar încercăm și să obținem rezultate cât mai bune în cadrul acestei politici alături de statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, Derek! Mulțumesc! Colegii au uh, menționat multe uh, preocupări practice, experții au răspuns, bineînțeles eu voi ține cont de acestea în momentul în care uh, voi uh, pregăti proiectul meu de raport în varianta sa finală, vă amintesc că nu trebuie să uităm de ce am decis să pregătim acest raport și care va fi calendarul. Colegii știu că lucrurile nu au fost încă finalizate și că există încă obstacole și se riscă să se înregistreze orice să uh, depună cereri de fonduri europene cât de repede. Deci toată lumea, în momentul de față, pregătește deja uh, programe operaționale pentru la anul. Deci uh, lucrurile, statele membre și regiunile uh, se pregătesc în moduri diferite. Am uh, ascultat exemple diferite din, din țara Galilor și din Austria și dorim învățăm din trecut, dorim să ne asigurăm că uh, statele membre și regiunile uh, profită de oportunități pe viitor, că oportunitățile de simplificare uh, vor fi folosite la maxim. Dorim să fim siguri că instrumentele pe care le-am creat funcționează, pot fi folosite și statele membre și regiunile le adoptă. Cu toții dorim să fim asigurați de acest lucru cât mai repede. astăzi discutăm doar un document de lucru și care va deveni un raport în curând. Și, de exemplu, putem introduce ceea ce a spus Ian, uh, modul în care uh, documentele de poziție sunt actualizate sau modul în care statele membre sunt uh, pregătite să adopte noua politică de coeziune. Se, se descurcă bine sau mai puțin bine statele membre? și cred că trebuie să spunem uh, care se descurcă bine și din ce motive și cine a rămas în urmă și din ce motive. în raportul final. Mulțumesc!